Bună seara, doamnelor și domnilor. Reluăm lucrările sesiunii noastre. Punctul următor pe ordinea de zi este recomandarea pentru cea de-a doua lectură a raportului Tone Manders privind uh, etichetarea produselor textile și îi dau cuvântul raportorului Tone Manders. Eh, mulțumesc, domnule președinte. A început atât de repede că nu eram obișnuit să mi se dea cuvântul imediat. Vreau să mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o cu raportorii din umbră. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru modul în care am cooperat și mulțumesc și Consiliului pentru că, ă, datorită președinției maghiare, am ajuns la concluzia că noi am reușit să depășim impasul în care ne aflam în legătură cu acest subiect. Deci, ă, mă bucur că am reușit să elaborăm un proiect de regulament și nu de directivă, pentru că eu sunt de părere că un regulament poate să îmbunătățească situația pe piața internă, așa cum și profesorul Monti a demonstrat în studiul său. Uh, Există foarte multe ehm, acte legislative care sunt transpuse în fapt în ehm, modalități diferite și tocmai de aceea nu funcționează cum trebuie piața internă. Mă bucur că în situația aceasta avem de a face cu un regulament și că reușim să îmbunătățim anumite lucruri în această situație. Propunerea a ajuns în Comisia pentru Protecția Consumatorului, dar din ehm, nefericire în inițial consumatorul nici nu prea era menționat. Eu cred că noi, în calitate de politicieni, am reușit să modificăm această propunere în favoarea consumatorului. Asta am și făcut. Există câteva elemente în legătură cu studiile pe care le solicităm privind uh, eventualele uh, elemente toxice pentru sănătatea consumatorului și uh, Comisia ne spune că în septembrie 2013 va prezenta un studiu cu rezultatele pozitive care după aceea vor fi implementate în reglementările cu care vor opera diversele state. Deci reacții alergice la produse chimice. Trebuie să spun că există un număr tot mai mare de consumatori care uh, din nefericire au reacții alergice la diverse elemente alergenice și uh, trebuie să vedem cum putem să-i protejăm. Uh, prin etichetarea produselor. Există și uh, practici comerciale uh, care pot să inducă în eroare și într-o directivă din 2005 s-a încercat combaterea lor, dar încă lucrurile nu sunt satisfăcătoare pentru că în ce privește indicarea originii încă lucrurile nu sunt foarte clare. Noi am invitat Comisia să analizeze dacă pot să uh, fie menționate în actele normative niște criterii uh, clare, astfel încât consumatorul să știe dacă produsul uh, a fost fabricat în țările de jos sau în Franța. De fapt, 99% din produse vin din China și totuși pe etichetă citești Made in Europe. Așa ceva nu este tolerabil. Deschidem portița și pentru tehnicile moderne și nu este vorba doar de uh, etichetarea uh, de tip vechi a textilelor, ci trebuie să vedem și uh, dacă putem valorifica tehnicile moderne pentru a-l informa pe consumator cât mai bine. Ceea ce a acceptat Consiliul imediat a fost trimiterea la prezența unor produse animaliere în uh, confecții, este tot mai greu să verifici dacă ai de-a face cu blană naturală sau cu uh, blană uh, care este artificială, dar de foarte bună calitate. Deci studiile uh, pe care le-am cerut ar trebui să se refere la modalitățile de lăturare a piedicilor în calea comerțului intern și de stimulare a comerțului electronic. Pentru aceasta va fi nevoie de standarde europene și în ce privește etichetarea. Eu sper că și Comisia va colabora cu noi în acest sens. Nu cred că într-o lume modernă este important să treci uh, totul pe o etichetă în 23 de limbi. Ehm, consumatorul nu mai are nevoie de așa ceva. Eu cred că prin etichetarea pe care o sugerăm noi vom obține rezultate bune și mulțumesc tuturor cu care am colaborat. Mulțumesc colegului Mandels, iar acum din partea Consiliului, doamna Gheori. Mulțumesc foarte mult. Stimate domnule președinte, domnule comisar, stimați eh, europarlamentar, eh, domnule Manders, este foarte important ca noi pentru cea de-a doua lectură am ajuns la un eh, consens în ce privește etichetarea produselor textile. Cele trei instituții au colaborat strâns și acum avem rezultatul. Permiteți-mi ca uh, să uh, vă exprim dumneavoastră în calitate de eurodeputat și recunoașterea Consiliului uh, față de activitatea desfășurată. Și mulțumesc și raportorului pentru activitatea foarte angajată. Aș dori de asemenea să mulțumesc președinției suedeze, spaniole și belgiene, pentru că fără contribuția lor, activitatea desfășurată Iată, uh, până acum rezultatul nu ar fi fost posibil. Comisia a fost tot timpul un partener constructiv. Dacă uh, ne vom respecta foaia de parcurs, uh, Consiliul în toamnă va putea să aprobe textul și probabil că nou regulament va putea fi aplicabil din 2012. Acest nou regulament va contribui la buna funcționare a pieței interne și va stimula și competitivitatea în acest sector foarte important. Prevederile legale existente în ce privește dezvoltarea și folosirea unor noi fibre textile vor stimula activitatea uh, novatoare în uh, cercetarea specifică și consumatorii vor putea să beneficieze de uh, avantajele acestei cercetări. Președinția maghiară este convinsă că regulamentul va duce la o mai mare siguranță legislativă și va îmbunătăți și protecția consumatorului. În cadrul clauzei de verificare, ă, colegiuitorii vor putea să ă, beneficieze de ă, cunoștințe mai ample pe viitor. Comisia va elabora un studiu privind alte cerințe legate de etichetare și urmează să se producă o armonizare în ce privește indicarea originii, conținutul fibrelor, etichetare electronică, alte tehnologii noi. Parlamentul, eh, Consiliul și eh, Comisia în eh, proiectul de declarație doresc să acorde o mai mare atenție și trasabilității produselor textile. Acest act noul regulament va permite și certificarea unor noi fibre textile. Etichetarea eh, va trebui să indice exact componența fibrelor, dar există și o nouă cerință. Indicarea și a părților netextile de origine animală în compoziția produselor textile faptul că va fi vorba despre un regulament și nu eh, de o directivă mărește siguranța legislativă în acest domeniu. Încă o dată felicitări și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamna Gheorghe și Următorul vorbitor, domnul vicepreședinte al Comisiei Tajani. Mulțumesc foarte mult. Stimați membri ai Parlamentului, Domnule Mandes, aș vrea să vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră și a raportorilor din umbră și a celorlalți membri în comisie pentru a se ajunge la un acord. Nu a fost ușor, dar cred că este important să realizăm și că am realizat acest acord în a doua lectură pentru că asta va permite cetățenilor Uniunii Europene să se bucure de beneficiile noilor fibre mai rapid și va fi de ajutor pentru a reduce costurile pe plan național. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru contribuția la dezbaterea interinstituțională prin amendamente care au subliniat dimensiunea politică și interesul pe care consumatorii îl acordă acestei chestiuni. Prima lectură a subliniat nevoia de a relansa o dezbatere cu privire la etichetarea produselor textile, inclusiv marca de origine și să se extindă câmpul de aplicare al regulamentului în anumite domenii. În negocierile ulterioare cu Consiliul s-a solicitat flexibilitate de toate părțile pentru a se ajunge la o soluție acceptabilă pentru toate instituțiile. Și cred că textul adoptat este un compromis echilibrat care preia multe amendamente ale Parlamentului, lăsând uh, și spațiu de manevră. Acest lucru e important, trebuie să-l subliniem. Doamna Gheori a făcut acest lucru, intervenția pe care tocmai a făcut-o pentru evoluții viitoare. Odată ce noul regulament va fi în vigoare și consumatorii vor dispune de mai multe informații, cu privire la prezența de produse de origine animalieră în țesături vor putea de asemenea să aibă informații cu privire la compoziția completă a produselor textile. Un alt rezultat imediat al noului regulament, simplificarea, pentru că Comisia va înlocui prin dispoziții europene o anexă tehnică detaliată de peste 50 de pagini. Un fapt și mai important, rezultatele imediate ale regulamentului nu vor fi faza ultimă a procedurii, din potrivă, nu va fi decât un punct de pornire pentru a continua analiza, pentru a îmbunătăți dispozițiile juridice. Textul nou regulament prevede o clauză de revizuire globală la jumătate de mandat. Uh, Comisia a prevăzut după caz alte obligații de etichetare în acest domeniu. Comisia va prezenta în consecință propunerile legislative I Customs e-Vama, unde e vorba de modernizare și am intenția să fac acest lucru și să prezint în acest angajament să mă ocup de această inițiativă imediat și în mod aprofundat. Suntem deja pe cale să prevedem uh, consultări uh, cu consumatorii cu privire la următoarele chestiuni. Ce tip de informații sunt uh, considerate importante? cum să le fie pus la dispoziție, în ce fel uh, evoluțiile tehnologice, comerțul electronic, de exemplu, au un impact asupra achiziției de produse textile. Cerințele tot mai mari de trasabilitate, de durabilitate, de responsabilitate socială a întreprinderilor, în ce măsură influențează piața textilelor, cum să se utilizează mai bine în perioada digitală, cum uh, pot instituțiile europene să adapteze cerințele la noile cerințe din partea cetățenilor în materie de etică și de mediu. Iată, domnule președinte, doar câteva teme cu privire la care s-a declanșat deja activitatea. Puteți să dați seama că marca de origine va reprezenta cu siguranță unul dintre elementele prioritare centrale în eforturile noastre. Va trebui cu această ocazie să Hmm. reafirm sprijinul pentru marca de origine și va trebui să se clarifice odată pentru totdeauna chestiunea acestui fabricat în, made in, e ceva esențial ca instrument pentru competitivitatea și cet- uh, sănătatea cetățenilor europeni. Vom examina această chestiune în profunzime pentru a prevedea reguli limpezi pentru a evita informații înșelătoare pentru ca consumatorii să fie în măsură să decidă în cunoștință de cauză când achiziționează un produs sau altul. Comisia va vedea de asemenea să vadă care este legătura între alergii și substanțele chimice utilizate în produsele textile, cum a semnalat domnul Manders. O analiză specifică în acest domeniu va putea să arate cum să utilizăm mai bine legislația în vigoare, de exemplu, RICI. Pe scurt, mulțumită etichetării mărcii made in fabricat în, cumpărătorul va fi sigur că va cumpăra un produs textil care nu este dăunător pentru sănătatea lui, a familiei, a copiilor, pentru că se vor respecta toate regulile importante prevăzute în acest regulament. Instituțiile europene impun acest lucru întregii industrie. Clauza de reexaminare și mulțumesc încă o dată Consiliului pentru că a subliniat importanța acestei clauze și disponibilitatea de a lucra împreună cu Comisia imediat pentru a completa regulamentul. Clauza aceasta de reexaminare prevede că Comisia va prezenta un raport urmat de uh, propuneri de modificare până pe 30 septembrie 2013, dar am intenția de a proceda și mai rapid. În acest sens, mă voi ocupa imediat. Am dat deja instrucțiuni eh, serviciilor comisiei și vor începe eforturile imediat. Mulțumesc. Mulțumesc comisarului Tajani, acum în numele fracțiunilor, doamna pentru două minute. Caro comisario, cari colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. În final am ajuns la un acord în legătură cu acest dosar important. Cu toții am făcut eforturi pentru a găsi un compromis între pozițiile divergente ale Parlamentului și Consiliului. Obiectivul nostru a fost și va fi să existe norme obligatorii în legătură cu denumirile de origine ale produselor textile, pentru că consumatorii trebuie protejați. Compromisul la care am ajuns astăzi este un rezultat excelent și de mulțumesc uh, colegilor că au luptat împotriva Consiliului. Aceste negocieri au fost într-adevăr foarte dificile, atât în legătură cu marcajul made in și în uh, special în ceea ce privește trasabilitatea. Este foarte bine, este esențial ca consumatorul să fie prevenit înainte de cumpărarea produsului Există anumite produse care sunt marcate Made in Germany, Made in France, atunci când aceste produse sunt fabricate aproape în totalitate în exteriorul Uniunii. Trebuie să luptăm împotriva contrafacerii produselor. De asemenea, câmpul de aplicare al regulamentului trebuie să fie extins pentru că uh, sectorul textilelor are nevoie de o acoperire mai mare. De asemenea, trasabilitatea și uh, indicarea originii este, ex, sunt extrem de importante. Uh, faptul că Consiliul și-a schimbat opinia îmi dă încredere în viitor și așteptăm cu nerăbdare studiile uh, cerute de către Comisie și mulțumesc domnului comisar pentru angajamentul său. Îi mulțumesc pentru că sectorul textilelor are nevoie de aceste date. Trebuie să ascultăm Uh, ceea ce vor cetățenii noștri și anume informații în legătură cu produsele pe care le cumpără. Cu toții suntem consumatori și uh, obiectivul nostru actual este în interesul tuturor. Vă mulțumim, doamna Comi. Mulțumesc, doamne Comid, doamna Șaldemuse, pentru două minute. Mulțumesc și eu pentru formula foarte reușită de compromis la care am ajuns. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și pentru atmosfera de bună colaborare. Am uh, făcut progrese față de propunerea destul de tehnică inițială a Comisiei, care mai degrabă oferea avantaje uh, producătorilor. Dar Parlamentul European a reușit să introducă elemente în acest proiect de regulament care cred că va veni și în întâmpinarea așteptărilor consumatorului și acest lucru este decisiv. Vom avea o mai bună etichetare cu mai multe informații necesare consumatorului dacă vom transpune în fapt acest regulament. Pentru mine, ca reprezentant a grupului SD, a fost important să creăm și garanții că nu vor uh, uh, exista probleme de sănătate pentru produsele textile pe care le introducem pe piață nu uh, vor uh, produce alergii uh, consumatorilor, că nu vor exista elemente nocive în textilele noastre, nu vor exista elemente alergenice. În grupul S acest lucru a creat uh, un sentiment de satisfacție. De asemenea, importantă este trasabilitatea, indicarea originii uh, produselor. Eu mi-aș fi dorit să putem merge și mai departe, să putem armoniza inclusiv uh, măsurile pentru confecții, să putem folosi proceduri armonizate în industrie. Dar uh, trebuie să fie pentru noi uh, o învățătură, o experiență importantă dacă elaborăm reglementări pentru piața internă, trebuie să ne gândim tot timpul și la consumatori. Mulțumesc tuturor colegilor pentru foarte bună colaborare și eu cred că și rezultatul este foarte bun. Mulțumesc doamnei Șaldemuze pentru un minut și jumătate, domnul Bușoi. Cer, uh, domnule vicepreședinte al Comisiei, stimați colegi, doresc în primul rând să-l felicit pe raportor

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Simplificarea regulamentului existent în ceea ce privește etichetarea produselor textile este menită să asigure că noile fibre textile pot fi dezvoltate și introduse pe piață mai ușor. Propunerea pe care o vom vota mâine diferă semnificativ de cea a inițială a Comisiei Europene, care introducea doar modificări tehnice. Obiectivul general este de a facilita și de a rapidiza procesul de înregistrare a noilor fibre textile pentru a susține industria textilă europeană și în același timp ă, asigurându-se că consumatorii se vor putea folosi de noile fibre rapid. S-a simplificat foarte mult procedura necesară Parlamentul a propus și o consolidare a regulilor legate de statul de origine. Cu toate acestea, mă bucur că am ajuns la un compromis. Vreau să iau notă că grupul meu a optat pentru adoptarea propunerii inițiale a Comisiei, care aduce beneficii mai mari, mai mari pentru piață și consumatori. Comisia Europeană va fi rugată să analizeze mai în profunzime an etichetarea pentru produsele textile produse în afara Uniunii și să ne transmită un raport până în 2013 în ceea ce privește noul sistem de etichetare și marcaj al produselor. Acest raport care ar putea fi însoțit și de o propunere legislativă. Acest compromis poate să se ne asigure că vor exista informații suficiente în legătură cu produsele de origine animală. Dacă vom continua să uh, furnizăm informații de calitate consumatorului și dacă vom continua să uh, armonizăm uh, mărimile din uh, industria textilă, uh, vom uh, susține obiectivele consumatorilor și ale industriei. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegului Bilan. Urmează doamna Svensson pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este important puterea consumatorilor. Și dacă vrem să luăm în serios consumatorii, atunci trebuie să le oferim și posibilitatea de a face uz de puterea pe care o au și de a le oferi suficiente informații despre produse pentru ca ei să poată să opteze în cunoștință de cauză. Tocmai de aceea doresc să mulțumesc raportorului, domnul Manders, pentru că el cu foarte mare angajament a reușit să introducă în acest proiect de regulament și perspectiva consumatorului. Îi mulțumesc pentru uh, această atitudine. În calitate de raportoare din umbră în partea grupului GUE NGL, am uh, înaintat amendamente în legătură cu obligativitatea de a indica părțile textile de origine animală, de asemenea uh, unele indicații privind mediul. Um, nu ă, toate amendamentele noastre au fost acceptate, totuși noi ă, sprijinim formulele de compromis care s-au găsit. Este important că vom avea informații despre produsele chimice, despre alte elemente ă, pe care confecțiile le conțin. Comisia ne-a promis că va elabora un studiu pe această temă și va fi foarte important ca și noi să cunoaștem rezultatele acestui studiu pentru a încerca să protejăm mai bine sănătatea publică, pentru a putea să prevenim anumite reacții alergice, pentru că știm că, din nefericire, alergiile au proliferat foarte mult în ultima vreme. Tocmai de aceea, produsele trebuie să ofere informații mai multe, iar elementele animaliere trebuie să fie menționate pe etichetă. Este limpede. Doresc să mulțumesc tuturor pentru activitatea desfășurată, astfel încât cerințele consumatorilor să fie respectate. Mulțumesc doamnei Svensson. Pentru un minut, domnul Rossi. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ideea este de a înlocui o legislație învechită, are de-a face cu produsele textile de pe piața din Uniunea Europeană, pentru a preciza substanțele care le-ar fi Primul text prevedea o etichetă cu originea produsului și obligația de a furniza compoziția produsului. Din păcate, Consiliul s-a opus textului aprobat de către Parlament și în special în ce privește acel made in fabricat în și introducerea trasabilității pe eticheta produselor textile. Comisia IMCO, în a doua lectură, a acceptat un text care nu îi convine, fără marca de origine, și nu am ajuns să furnizăm informații corecte și juste cu privire la compoziția produsului pentru consumator. Mulțumesc colegului Rosi. Domnul Colman se pare că nu este prezent în sală. În cazul acesta, domnul Cancian pentru două minute. Grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, domnule ministru, atunci când acest regulament va intra în vigoare, uh, Europa își va îndeplini un obiectiv spre care se îndrepta de mulți ani. Este primul pas spre o legislație completă din domeniu care are obiectivul de a proteja consumatorii prin reguli în ceea ce privește locul de origine și trasabilitate. Comisia Europeană trebuie să elaboreze o nouă propunere legislativă pentru o etichetare mai bună în viitor, propunere care să faciliteze informații suplimentare în legătură cu originea produselor din afara Uniunii. Acest, acest lucru va proteja consumatorii împotriva contrafacerilor sau inducerii în eroare. Regulamentul va facilita uh, accesul pe piață a produselor pentru consumatori. Există și o certitudine mai mare pentru consumatori în piața globalizată. Sper că în viitor cele 27 de state membre vor adopta aceste reguli mai stricte cu privire la trasabilitate pentru a Uh, proteja consumatorii de practicile de vânzare neloiale. De asemenea, măsuri echivalente trebuie aplicate și altor sectoare. Trebuie să ne asigurăm că nu ne referim aici doar la fibre textile, ci să ne asigurăm că legislația cu privire la locul de fabricație adoptate în octombrie aici la Strasburg va fi adoptată și de Consiliu. Se vorbește aici despre un termen de septembrie 2013, care însă mi se pare prea îndepărtat. Mulțumesc, domnului Cancian. Iar acum, pentru un minut, colega Irigoyen Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să îi felicit pe toți cei care uh, s-au pronunțat în favoarea unui compromis. Uh, cred că putem să fim mulțumiți de formula găsită pentru că ea vine în întâmpinarea consumatorului, dar aș vrea să fac câteva observații. Aș vrea să spun că este foarte important să avem informații precise, unitare uh, pentru consumatori în legătură cu uh, compoziția produselor textile. Această informare uh, cuprinzătoare trebuie să fie și inteligibilă pentru consumator pentru că noi am făcut un pas important înainte, dar încă nu trebuie să ne declarăm mulțumiți. Trebuie să-i protejăm pe acei consumatori care au uh, sensibilități față de anumite elemente componente ale textilelor. De asemenea, trebuie să uniformizăm uh, mărimile confecțiilor pentru că um, ne uh, interesează în calitate de consumator acest lucru. Mulțumesc colegeri Igoen Perez. Are cuvântul acum colegul Schmidt pentru un minut. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnule Manders. Mă bucur foarte mult că acum aspectul de sănătate este inclus și în cele legate de blană. Știm că etichetarea este importantă, că informarea pentru consumatori e importantă și pentru a face alegeri în cunoștință de cauză nevoie de informații ușor de înțeles și fiabile. Astăzi avem textile cu părți din diverse țări și aproape imposibil să dai o marcare corectă de origine. Unul dintre antevorbitori și a menționat acest aspect. Întrebarea este cum vom eticheta, cum vom spune ce parte vine din ce țară. Marcarea de origine în această lume globalizată poate să fie un mijloc pentru consumatori de a fi mai bine informați, dar poate fi de asemenea un ecran de fum uh, pentru protecționism și cred că trebuie să ținem cont și de acest aspect. Domnule președinte, e vorba de comerț liber, care este foarte important de a înlătura frontierele. Mulțumesc, iar acum doamna Rospach, pentru un minut și 30. Mulțumesc, domnule președinte. Global. Tøjet vi har på ofte været jorden rundt, inden det ender som... Uh Comerțul cu textile este global. Deseori, produsele textile călătoresc prin lume înainte de a ajunge în Europa. Raportul actual este unul foarte tehnic și cuprinzător, însă s-a ajuns la un echilibru în ceea ce privește informațiile acordate consumatorilor. Consumatorii au dreptul să știe ce substanțe chimice au fost folosite la um, confecționarea unui produs și de unde au venit materialele componente. Uh, etichetarea trebuie să fie foarte clară, fiecare este vorba de o etichetă de dimensiuni mari sau una de dimensiuni mici, cum ar fi instrucțiunile pentru spălarea uh, obiectului textil. Doar în 2013 vom primi rezultatele studiului cerut de către comisie atunci vom afla cum se va putea introduce cât mai optim informația țării de proveniență pe etichetă. Sper că uh, acest studiu va duce la o legislație de bun simț până în 2013 și mă bucur că Comisia vrea să urgenteze, să aducă acest termen mai aproape de timpul prezent. Mulțumesc, doamne Rosbach. Mulțumesc, doamne Acum domnul Enen pentru un minut. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. 2005, suprimarea cotelor textile a deschis uh, porțile Uniunii pentru dumping. A fost catastrofal pentru ocuparea forței muncă, ecologie și, în ciuda aparenților, și pentru sănătatea consumatorului pe termen de lungat. Și a venit momentul să se pună pe picioare măsuri pentru a proteja și dezvolta ocuparea, cunoștințele salariaților și sănătatea consumatorilor. Chiar dacă am fi dorit să mergem mai departe, aprobăm propunerile care sunt făcute în ce privește marcajul de origine, substanțele periculoase, indicații obligatorii prin compoziția de fibre a textilor. Trebuie să dispunem de mijloacele pentru punerea în aplicare acestei protecții și acestor informații în toate statele membre să acționăm împotriva contravenințelor. Da, trebuie să avem mijloace de a lupta împotriva contrafacerilor la frontierele Uniunii, dar și în uh, mijlocul pieței interne, e o chestiune de voință politică. Trebuie să constatăm că, din păcate, avem mai multe mijloace pentru a identifica pe tunisieni la frontiera între Franța și Italia decât pentru chestiunea materie. Dacă vorbim despre această realitate, trebuie să fie mai degrabă marfă și nu ființă umană. Asta trebuie schimbat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnului Ana. Iar acum, de asemenea, pentru un minut, colegul Salvini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și uh, preș- vicepreședintelui Comisiei, domnului Tajani, pentru eforturile depuse, dar uh, noi, Liga Nordului, suntem nemulțumiți pentru că nu facem decât să ne păcălim. Am văzut, colegii din partea stâncii sunt uh, entuziasmați, dar eu cred că important este să știm care este originea produselor. Există uh, încă uh, mulți consumatori care vor rămâne nemulțumiți. Eu înțeleg logica compromisului, dar rezultatele nu sunt satisfăcătoare pentru consumatori. Sigur că uh, noi toți în uh, cele 27 de state membre ne dorim să știm exact uh, ce fel de textile cumpărăm. Comisia însă nu a fost foarte dispusă să vină în întâmpinarea acestei așteptări. Mulțumesc pentru două minute colegul Seghedi acum. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, uh, doamna secretar de stat, dați-mi voie să menționez două chestiuni importante. Primul punct. Este foarte important ca pe etichetă să existe o indicație foarte clară legată de statul din care provine acel produs textil, acea confecție. În al doilea rând, este important să știm care este compoziția textilă a confecției. În ambele cazuri, este foarte important să existe niște reglementări unitare. În legătură cu proveniența confecției, Trebuie să plecăm de la uh, ideea că în Uniunea Europeană există o situație de criză și, ca atare, uh, multe sectoare industriale, printre care și uh, industria textilă uh, și-a deplasat uh, unitățile de producție în alte regiuni, în Asia, de pildă. Deci, acum, pentru Uniunea Europeană trebuie să creăm modalități pentru a ieși din uh, criză, inclusiv uh, în sectorul textil, dar bineînțeles că și în ce privește industria de mașini unelte sau uh, industria de alte sectoare. Producătorii în clipa de față sunt confruntați cu dumpingul de prețuri din Orientul îndepărtat, Uh, practic uh, nu se poate ține pasul cu uh, prețurile mici din Asia. Dar cu atât mai important este ca și consumatorul să știe că produsul a fost fabricat în Ungaria, în Cehia, în Bulgaria, în într-unul din statele membre. Important este și pentru calitatea produsului această indicare. Mulțumesc colegului Seghedi, iar acum doamna Roitova pentru două minute. Stimați colegi, a trecut aproape un an de când o majoritate foarte mare dintre noi a votat pentru o marcare corespunzătoare a produselor textile în Comisia IMCO. Apreciez ceea ce a făcut Toine Manders. În ultimul moment au uh, reușit să negocieze un compromis în, pentru a doua lectură pentru a facilita uh, siguranța produselor. Însă, mă surprinde uh, poziția Consiliului care se încăpățânează să refuze uh, Uh, țara de o, marcajul țării de origine. Consumatorul are dreptul să știe unde a fost confecționată piesa principală a confecției pe care o cumpără. Acest lucru va consolida calitatea uh, mărcilor europene și va, uh, ne va ajuta să luptăm împotriva concurenței uh, datorate mâinii, mâinii de lucru ieftine. De asemenea, se va putea evita uh, cumpărarea unui produs periculos. Nu este vorba aici de protecționism. Și mă bucur că, cel puțin, Comisia este dispusă să uh, aducă rezultatele unui studiu de impact până în septembrie 2013, studiu care să examineze nu doar impactul acestor măsuri legate de uh, originea uh, produselor, ci și alte aspecte. Uh, de asemenea, uh, Trebuie protejate interesele uh, firmelor care. Însă se pare că Consiliul este mai interesat de, inter, de protejarea intereselor comercianților de textile, care nu uh, se preocupă de originea acestor produse. În final, îi mulțumesc lui Tony Manders, uh, tuturor raportorilor și uh, Comisiei pentru rezultatul de astăzi. Mulțumesc, doamne Roitova. Domnul Susta, pentru un minut. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Acest uh, proiect de regulament se poate bucura de asentimentul nostru pentru că va simplifica și armoniza dispozițiile legislative din statele membre. Este un uh, semnal de coerență pe care îl dăm cu propunerea Comisiei cu privire la IMM-uri și în materie de strategie de relansare a sectorului de fabricare. Implicit acest regulament uh, favorizează inovația, favorizează transparența. Aș vrea să spun ferm că compromisul la care s-a ajuns prin introducerea unei clauze de reexaminare și Declarația comună a Parlamentului și Consiliului privind declarațiile de origine ar putea reprezenta un precedent și să compromită negocierea dificilă între Parlament și Consiliu în ce privește mărcile de origine la anumite produse care au fost deja votate în octombrie anul trecut în prima lectură și care nu se referă doar la produsele textile. A venit momentul ca Consiliul să țină cont de voința democratică pe care o reprezintă majoritatea parlamentarilor de aici. În ciuda acestor dubii, vom vota în favoarea proiectului de regulament. Mulțumesc. Pentru un minut acum, colegul Morganti. Domnule președinte, stimați colegi, Există, pe de o parte, unele prevederi utile pentru armonizarea etichetării, pe de altă parte, sunt nemulțumit de faptul că nu se cere încă fermitate indicarea originii. Și eu cred că aceasta ar fi fost o garanție pentru consumatorul european. Țări mari, cum sunt Statele Unite, China și alte state, uh, au impus o asemenea normă pentru produsele de import. Și uh, uh, această chestiune nu este deloc superfluă o etichetare care să indice și uh, originea ar putea să preîntâmpine și uh, articolele falsificate. În uh, orașul din care vin eu au uh, avut loc uh, confiscări masive de articole care veneau din Orientul îndepărtat. Industria textilă, pe de altă parte, în uh, Europa a avut multe suferit și uh, nu cred deloc că este bine că această obligativitate de a indica originea uh, nu s-a impus. Mulțumesc. Frau Comi, Sie hatten eine... Doamna Comi, doriți să adresați o întrebare colegului Morganti? Da, mulțumesc. Vroiam să uh, întreb pe colegii din Liga Nordului Uh, ce au, a făcut uh, acest uh, partid în timpul dialogului tripartit, pentru că noi am solicitat să fie prezenți. PPE-ul a fost foarte activ, dar nu poți să ai pretenții dacă nu lucrezi. Domnul Maganti, doriți să răspundeți? Da, într-o primă lectură Uh, textul uh, arăta altfel, era vorba despre certificarea uh, originii produsului și nu știu de ce uh, s-a făcut un pas înapoi față de această cerință? Noi nu dorim să uh, facem un pas înapoi și nu vom fi favorabili pentru această propunere. Mulțumesc colegului Morgandi, iar acum doamna Gardini pentru două minute. Președinte, onorevoli colegi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar. Consider că suntem destul de mulți aici care am examinat textul și ni se pare că are suficiente neajunsuri. Am fi preferat un text mai ambițios, însă ne dăm seama cu toții că suntem pe drumul cel bun. Bineînțeles că un sistem obligatoriu de marcare a originii pe toate uh, confecțiile ar combate contrafacerea. Și de aceea salut cererea de introducere a unei etichetări pentru produsele de origine animală, care sunt incluse în produsele textile. Acest lucru va lupta împotriva comerțului, care, ă, comerțului ilegal care ajunge pe piețele noastre, comerțul ilegal cu blană de câine și pisici câini și pisici. Am uh, fi dorit să mergem mai departe cu denumirea de origine și marcajul originii, în special în ceea ce privește statele terțe, în care regulile de protecție a consumatorului nu sunt aceleași ca și ai în Uniunea Europeană și de asemenea nici lucrătorii nu sunt protejați în același fel. Astfel am dorit să introducem Uh, garanții pentru consumatorii europeni. Însă am uh, rămas uh, împreună și am obținut o victorie în această bătălie cu Consiliul. Cred că am înaintat și cele menționate de către domnul comisar în legătură cu consultarea părților interesate va fi esențial pentru sectorul textilelor, dar și pentru toți cei care se îndoiesc că consumatorii doresc un marcaj care să arate de unde provine un produs textil. Acest lucru mi se pare evident și de aceea uh, consider că trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc, uh, doamne Gardini, iar acum uh, trecem la procedura CHCI și prima va fi colega Talpes. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care am negociat pe marginea acestui raport, am avut în vedere interesele consumatorilor. Trebuie să acordăm atenție preciziei informațiilor de pe etichetă, pentru că în felul acesta oferim uh, consumatorului o valoare adăugată din partea Uniunii Europene. Uh, trebuie să ne gândim că Uh, trebuie să uh, verificăm uh, toate actele normative în acest domeniu pentru că trebuie să promovăm competitivitatea în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem dacă uh, am luat toate măsurile necesare pentru a uh, preveni uh, problemele care pot să decurgă din anumite elemente chimice, sintetice, în produsele textile care să producă alergii. În viitor va trebui să acordăm o mult mai mare atenție calității și, de asemenea, trebuie să acordăm atenție trasabilității. Mulțumesc, doamne Galbez, și în felul acesta încheiem procedura uh, Catch CI. Vreau să dau cuvântul acum colegei. Uh... Sie bitte das Mikrofon einschalten, Frau Kollegin. Sorry. Would, would you please... Doriți, vă rog să deschideți microfonul. EU citizens have a right to know the makeup of the utilizatorii trebuie să știe din ce a căzut o haină pe care o poartă și această legislație prevede evitarea de a avea produse de origine animală care nu sunt textile, pe care nu vrei să le poți din motive etice sau din alte considerații. Anumite elemente care acum nu se supun în etichetări obligatorii. Majoritatea consumatorilor nu sunt conștienți, nu sunt la curent și nu știu exact din ce sunt alcătuite textile pe care achiziționează. Există legislație în acest sens pentru încălțăminte și este logic să fie același nivel de informație și atunci când cumpără haine. Uh, substanțe alergenice, unele care sunt uh, potențial periculoase și eventual legăturile între materiale periculoase, substanțe chimice utilizate în textile și reacțiile alergice noi fibre de textile trebuie să conțină date științifice, posibile reacții sau uh, efecte adverse. Acestea sunt propuneri echilibrate care sunt corespunzătoare și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc colegei Prendergast. Iar acum, din partea Comisiei, domnul comisar Tajani. Grazie, signor Presidente. Eu cred că questo Mulțumesc, domnule președinte. Consider că dezbaterea noastră nu este una de ordin tehnic, este mai degrabă o dezbatere politică care se poartă într-un anumit context uh, să alegem economia reală. Aici Comisia și Consiliul uh, doresc să meargă în sensul unei politici favorabile societăților comerciale care să răspundă la preocupările concetățenilor noastre în ceea ce privește calitatea produselor uh, noastre. Competitivitatea Europei ține și de calitatea uh, produselor și de protecția sănătății cetățenilor. De aceea, Comisia Europeană relansează astăzi tema, no, tema pro- protecției. Eh, vrem să susținem și mai departe marcajul Made in pentru a și a accelerăm ritmul eh, lucrările noastre și îl asigur pe domnul Cacian care și, celălalt, și pe ceilalți deputați care consideră că durează prea mult uh, deliberarea noastră, am dat un mandat serviciilor noastre pentru a urgenta lucrările. Comisia Europeană întotdeauna a fost în favoarea unui marcaj made in pentru produsele realizate în Uniunea Europeană, cât și pentru produsele din afara Uniunii în această seară, dezbaterea a fost una utilă, pentru că domnul Gheori a spus foarte clar că Consiliul acordă o importanță foarte mare clauzei pe care o am menționat-o. Și Consiliul este pregătit să, uh, găse, să ajungă un acord, la un acord care să privească înainte și nu înapoi Uh, și să asculte de cerințele Parlamentului. Insist de asemenea că trasabilitatea consolidează competitivitatea IMM-urilor. De la începutul, uh, de când am fost numit comisar, lupt pentru o politică care să favorizeze IMM-urile. Trebuie să apărăm de asemenea și sănătatea consumatorilor prin produse de calitate care să fie competitive la nivel internațional. Competitivitatea produselor Uniunii este bazată pe calitate și de aceea mi se pare important să continuăm uh, munca în, acest, în această direcție. Sunt uh, de acord cu concluziile colegiuitorilor, Parlamentul și Consiliul, care vor trebui să evalueze textul în a doua lectură, însă Comisia își asumă această inițiativă din punct de vedere politic și va lucra încă de acum pentru a permite ca produsele să nu afecteze sănătatea cetățenilor. Și aș mai adăuga un lucru. Reamintesc angajamentul nostru în ceea ce privește uh, susținerea ino- inovației în sectorul textil și al alimentelor. Trebuie să ne apărăm competitivitatea și menționez și alte inițiative. Măsuri pentru a transfera rezultatele cercetărilor, pentru ca aceste rezultate să poată să fie transformate în produse comercializabile. Pregătim o comunicare în ceea ce privește uh, aspectele fun- fundamentale. Întreprinderile noastre trebuie să fie protejate pentru că nu poate să existe creștere, dezvoltare, ocupare într-un context uh, al uh, pieței uh, incorrecte. Piața trebuie să aibă și obiectivele politicii sociale. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Tajani. Dau cuvântul acum doamnei Gări din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la câteva din observațiile făcute legate de uh, indicarea originii a fost uh, unul din uh, subiectele cele mai controversate în cadrul discuțiilor noastre, nu doar în cadrul consultării cu Parlamentul, dar și la nivelul Consiliului am discutat mult despre acest domeniu. În politica comercială. Noi nu am încheiat discuțiile pe marginea unei propuneri orizontale și tocmai de aceea am uh, considerat că nu este momentul să creiem un precedent acum să devansăm într-un fel uh, hotărârea pe care urmează să o luăm. Am analizat posibilitățile pe care le avem legate de indicarea originii și uh, producătorii de altfel, pe bază uh, voluntară, au posibilitatea să indice origine. Dar dacă noi am fi stabilit anumite criterii în cadrul acestui sistem voluntar, am fi provocat distorsiuni și acest lucru vroiam să-l evităm. Sunt de părere că acest studiu al comisiei care urmează să fie elaborat, probabil că va analiza și efectele unui asemenea uh, sistem. Mulțumim domnului comisar Tajani pentru disponibilitatea pe care a arătat-o uh, pentru a se găsi o soluție pentru acest uh, domeniu deosebit de important. Am uh, decis acum să uh, introducem o clauză de verificare în acest text și m-a bucurat foarte mult că doamna Lara Comi, care a fost o apărătoare ferventă a acestui uh, subiect, Ă, consideră că soluția pe care am găsit-o este acceptabilă și care poate și pe viitor să constituie o bază pentru cooperarea noastră. Mulțumesc încă o dată pentru această discuție foarte utilă. Este foarte bine că acum avem și o foaie de parcurs pentru uh, perioada imediat următoare și uh, o serie de colegi au și uh, subliniat ideea că trebuie să încercăm să contracarăm orice încercare de falsificare sau de inducere în eroare a consumatorilor. Doresc în final să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, eurodeputaților din Comisia IMCO. Mulțumesc pentru colaborarea cu toți cei eh, care au lucrat la acest document și sper ca rezultatele să fie pe măsură. Mulțumesc doamnei Gări, iar în final, încă o dată, raportorul domnul Mandels. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Comisia de Piață Internă apără liberul schimb și nu e vorba de protecționism. Nu a fost niciodată scopul acestei propuneri. Din potrivă, scopul era de a da informații corecte consumatorului și de a viza tehnologiile moderne pentru a transmite aceste informații. Nu-mi place să aud colegi care spun că după prima lectură a trebuit să se insiste. Da, e adevărat, dar în același timp știm că dacă Comisia și Consiliul degeaba insistăm că nu ajungem la nimic. Deci e bine să se găsească calea corectă. Am văzut că domnul ne-a sprijinit compromisul nostru cu multă energie și lansez un apel pe lângă doamna ministru Gheori ca și dânsa să încerce cu aceeași energie să convingă Consiliul să accepte în baza studiului promis să facă un proiect legislativ pe această bază și sper că am demonstrat că legile pe care le adoptăm sunt favorabile industriei, consumatorilor, și pentru fiecare dintre noi. În orice caz, aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru sprijin. Dumneavoastră, domnule Tani, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin și sper că vom avea rezultatele studiului puțin mai devreme decât prevăzut și, de asemenea, că președinția Consiliului va reuși să convingă Consiliul cu privire la faptul că suntem într-adevăr pe calea cea bună. Domnule președinte, cred că viitorul ne va arăta că această cale pe care începem să pășim astăzi va reprezenta un exemplu de urmat pentru o întreagă serie de alte sectoare. O cale pe care merită să avansăm și să arătăm că legislația nu se bazează pe emoții, ci se bazează pe argumente solide științifice. Și mulțumită contribuției tuturor uh, părților implicate, sper că vom putea adopta o legislație utilă pentru toată lumea și pentru bunăstarea Europei. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg Manders. Încheiem aici dezbaterea. Mâine, la, după ora 12.30, va fi votat uh, această propunere. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare